primul vot, a 14-a reuniune a Convenției cu privire la diversitatea biologică. Este vorba despre o solicitare, um, o întrebare orală adresată Comisiei. Am deschis votul. Se votează electronic. And the vote is closed. Am închis votul și se adoptă. Același subiect, dar întrebare orală adresată Consiliului. Am deschis votul. And it's closed. Am închis votul și se adoptă. Now we are voting on the general budget of... Acum votăm bugetul general al Uniunii, toate secțiunile, amendamentul 1, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri,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 Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri? Verificăm electronic la 18. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Acum, procedura bugetară pe 2019, amendamente. Bun, deci voi citi doar ultimele două cifre. Încep cu 52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 se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă.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 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 65. Am închis votul și se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 63. It's closed. Am închis votul și se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atât! Only one file, huh? Only one file left. It's um, complementing EU type approval legislation with regard to the withdrawal of legislația um, complementară legată de retragerea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, vom verifica electronic. Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Și votul final, votăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Am încheiat astfel sesiunea de vot. Mulțumesc foarte mult! the advisors would like to advise us. Thank you. So our... Vom uh, trece la următorul punct de ordine de zi, transparența și durabilitatea evaluărilor uh, de risc în lanțul alimentar efectuate de Uniunea Europeană. Raportoarea este doamna Zomăr, analizăm acum proiectul de raport. Doamna Zomăr, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Vreo cinci ani am așteptat uh, să ne spună comisia dacă dorește să reformeze regulamentul de bază privind uh, alimentele și se pare că nu, ei nu consideră că există vreo urgență în acest domeniu alimentar. Prin urmare, încă folosim legislația de bază. În noiembrie 2017 am avut uh, o masă rotundă uh, cu cei de la Digi Sante și uh, mai mulți reprezentanți ai grupurilor politice din Parlamentul European au fost de față, precum și reprezentanții sectorului alimentar și al ONG-urilor. Acum iată că am primit și o propunere din partea Comisiei Europene. Unul din lucrurile care a dus la acest desfășurare de evenimente a fost decizia de interzicere a glifosatului. Mulțumită succesului uh, inițiativei cetățenilor, Comisia a înțeles că este important să creștem încrederea cetățenilor în evaluarea care se face în lanțul alimentar. De aceea cred că este bine să venim cu proiect, un proiect legislativ cât se poate de repede. Pro procesul de consultări va dura destul de mult, însă scopul final este să creăm legi noi cât se poate de repede. Procesul de consultare nu a fost foarte autentic, nu atât de autentic cât ar fi putut să fie, pentru că legislația de fapt era destul de uh, definitivă înainte să se lanseze acest proces de consultare. Uh, inițiativa cetățenilor uh, arată clar că există mulți critici ai utilizării glifosatului. 460.000 de semnături s-au strâns dintr-un singur stat membru. În total, este vorba de vreo mie de semnături, ar trebui să mm, ne întrebăm dacă acest lucru este reprezentativ pentru cetăț- toți cetățenii Uniunii Europene, dar acest lucru, în fine, este între paranteze. Aici sunt mai multe probleme. Cred că, în primul rând, Comisia trebuie să dea dovadă de mai multă obiectivitate. Nu poate să uh, dea uh, peste cap un regulament alimentar doar pentru că există obiecții cu privire la utilizarea unui singur pesticid. Um, refitul nu s-a concentrat uh, prea mult pe acest subiect. În mai multe state membre avem probleme cu alimentele și uh, în anumite sectoare nu există deloc legi, de aceea au fost semnalate mai multe probleme și mai multe lacune. EFSA Um, când a analizat propunerea comisiei, a încercat să identifice ce părți ale legislației existente pot fi îmbunătățite, însă comisia nu a ținut cont în propunerile sale de recomandările EFSA. Deci uh, nu prea mergem deloc în sensul refit. Cred că am fi putut să avem o abordare mai bună. Oricum, pentru toți este o provocare să încercăm să rezolvăm situația. Uh, Parlamentul European a înființat o comisie specială ca rezultat al inițiativei cetățenești și uh, am analizat care sunt problemele percepute de populație și uh, care ar putea fi unele soluții. Această comisie există în continuare și operează. Comisia cred că ar trebui uh, să să ținem mai mult cont de uh, recomandările comisiei noastre. Altfel putem uh, foarte bine să închidem răvălia, să renunțăm la ea. În general, cred că Parlamentul trebuie să discute cu Comisia cu vigilența asta obișnuită. Nu avem însă foarte mult timp la dispoziție. Multe persoane au spus deja că avem uh, doar câteva luni în care putem să um, lucrăm uh, cu eficiență. Nu știu dacă lipsa de cunoștință, aroganța sau lipsa de organizare sau presiunea pe care o avem din cauza timpului uh, generează aceste comportamente ale comisiei. Eu oricum nu înțeleg această atitudine a celor de la comisie. Uh, este posibil ca până în noiembrie să avem o poziție uh, pe la mijlocul lui noiembrie um, putem uh, să uh, avem o poziție, după care în decembrie să organizăm trialogul și de ce să se ia prin ianuarie, iar raportul să ajungă în plenară în martie. Există însă și amenințarea Brexitului și la momentul de față nu știm dacă în plenară din aprilie vom putea vota. Deci sunt mai multe probleme. Va trebui să vedem, în primul rând, care sunt intențiile comisiei. Eu cred că încearcă să ne forțeze mâna și cred că această abordare este îndoielnică. Cred de asemenea că se exploatează faptul că există un anumit, un anumit grad de urgență cu care trebuie să rezolvăm lucrurile. Acest lucru uh, îmi declanșează câteva semnale de alarmă și procedural sunt mai multe implicații asupra conținutului și acest lucru ne preocupă cel mai mult. Eu uh, am uh, menționat în raportul meu toate aceste critici, în primul rând faptul că nu analiza nimeni implicațiile potențiale, pentru că consecințele uh, pot ajunge departe. Eu cred că se recomandă prea multe schimbări, cred că ar trebui să analizăm mai mult toate opțiunile, ar trebui să ținem mai mult uh, cont de contribuția experților, uh, să analizăm care sunt consecințele asupra industriei, pentru că aceste consecințe pot fi dramatice pentru cetățeni și pentru industrie. De asemenea, consecințele pentru bugetul EFSA. Trebuie să vedem uh, mai multe modele de finanțare, pentru că nu s-a făcut acest lucru așa cum ar fi trebuit. Trebuie să existe o garanție adecvată pentru implicarea EFSA ar trebui să aibă loc o procedură de consultare completă. Oricum, la anul sunt alegeri și toată lumea simte presiunea din acest motiv. Acest lucru complică lucrurile și mai mult și cred că Comisia nu a ținut cont de acest lucru. Sunt uh, și prevederi noi în materie de conținut și de transparență și cred că e adevărat că agenția poate să uh, se îmbunătățească. Însă agenția nu are obligația de a publica informații. În, legătură, în regulamentul privind uh, transparența și accesul la documente, um, sunt prevederi în acest sens, însă acest regulament trebuie să fie uh, actualizat. Dacă analizăm conținutul informațiilor și consecințele consultărilor, implicațiile consultărilor care trebuie să se desfășoare, putem uh, vedea că operatorii din China, de exemplu, pot înțelege foarte bine ce se întâmplă cu evaluarea riscului alimentar în Uniunea Europeană și ei pot să copieze inovațiile noastre, adesea informațiile care trebuie să fie publicate sunt uh, suficiente pentru ca ei să le interpreteze și să le folosească uh, pentru a câștiga un avantaj competitiv. Uh, aici intervin probleme legate de autorizare în ceea ce privește competiția noastră, concurența din alte state. Acest lucru poate cauza întârzieri dator, din cauza procedurilor europene și uh, pe uh, piața internațională pot apărea uh, produse falsificate cu preț mult mai mic. Adică inovațiile europene create de investitori și dezvoltatori europeni pot ajunge pe piața internațională prin copii contrafăcute, copii Uh, sunt chestiuni foarte complexe care nu pot fi tratate în timpul pe care îl avem la dispoziție. Este foarte important ca opiniile științifice ale agenției să fie în continuare publicate, desigur. Eu vreau să spun uh, că Agenția pentru Medicamente a precizat că se va muta la Amsterdam și uh, din cauza acestui proces de mutare va exista o perioadă în care nu va putea uh, să-și publice evaluările obișnuite. Am uh, îndoieli și în ceea ce privește procedura de transparență, prevederile de transparență și dacă uh, va fi consolidată evaluarea riscului prin aceste prevederi. Este esențial să avem mai multă transparență, tocmai de aceea am recomandat să existe obligația pentru statele membre să depună procesele verbale ale ședințelor de comisii concentrate pe acest subiect, în special pentru că este clar că statele membre iau decizii din motive politice și nu uh, din motive um, legate de fondul problemei. Este important să existe transparență pentru a uh, putea vedea care este procesul decizional real. În ceea ce uh, privește comitetul director al EFSA, Um, aceștia sunt oameni care analizează uh, agrochim, uh, produse agrochimice, uh, aditivi, substanțe modificate genetic. Investitori din sectoare foarte variate sunt implicați în evaluări și negocieri. Este bine să fie așa și tocmai de aceea procesul de negociere trebuie să continue. Uniunea Europeană trebuie să poată să beneficieze de pe urma cunoștințelor acestor experți și de pe urma concluziilor acestor studii. Nu, e, nu are niciun rost să limităm uh, numărul de opinii ale experților pe care le analizăm doar pentru că procedura trebuie să fie urgentă. Propunerile comisiei uh, nu cred că sunt adecvate, având în vedere obiectivul nostru. Fiecare stat membru uh, trebuie să um, angajeze experți academici. Acest lucru uh, nu este realist pentru statele membre, pentru că se cere consultarea 12 experți, ceea ce nu uh, este la îndemâna unui stat membru mic, de exemplu. Schimbul de opinii este util, dar este important să identificăm pe ce se concentrează anumite expertize putem uh, risca să creăm prea multă birocrație. Experții oricum trebuie să fie bine gestionați, um, trebuie să ne asigurăm că ei nu sunt expuși influențelor politice, pentru că acesta este un alt risc uh, potențial. Prin urmare, cred că statele membre trebuie să poată nominaliza experți, dar că nu trebuie să fie uh, numite anumite persoane cu interese uh, Um, cu anumite interese. Eu am depus vreo 63 de amendamente în raportul meu. 11 septembrie este termenul limită. Aștept să primesc mai multe amendamente din partea colegilor. Nu am, din păcate, nu avem, din păcate, mult timp la dispoziție. Ne aflăm într-o poziție dificilă, dar uh, aștept um, amendamente și din partea altor comisii. Avem deja câteva. Unele grupuri politice, desigur, au opoziție, alte grupuri au poziții diferite. Ne așteptam, desigur, la acest lucru. La Iuri și la Agri, procesul a fost foarte interesant pentru că amendamentele s-au dovedit a fi aproape identice, însă nu am primit uh, justificări. Mă întreb de ce uh, vor să depună aceste amendamente, de ce le-au redactat așa cum uh, le-au redactat. Eu aș vrea să primesc din partea lor o justificare ca să văd ce stă la baza acestei decizii. Aș vrea să adresez o întrebare comisiei legată de participarea publicului. Aș vrea să știu care este um, situația juridică, pentru că noi nu putem evalua. De asemenea, în privința produselor alimentare, nu e vorba doar de o chestiune de mediu, este ceva ce are uh, consecințe uh, mult mai vaste. Aș vrea să-i rog pe colegi să se concentreze prin amendamente pe chestiunile de substanță. Trebuie să ne concentrăm pe esența propunerii comisiei și trebuie să ne asigurăm uh, că dacă primim uh, propuneri de modificare pentru modificarea uh, regulamentului privind alimentele, uh, că nu ne grăbim cum ne grăbim acum. E vorba de abordare la nivel, de, la nivel Consiliului, e vorba de uh, stabilirea unui mecanism de alertă timpurie, e vorba de crearea unui sistem care să reziste la schimbările survenite în timp. Dacă nu avem aici o abordare uh, coerentă, nu uh, vom rezolva nimic la sfârșit la Consiliu. Opt acte legislative trebuie să fie modificate. Sunt multe de publicat dintre documentele pe care le discutăm aici și desigur această procedură va dura foarte mult și poate periclita um, încheierea cu succes acestui proces. Acest lucru nu este deloc în avantajul cetățenilor. Ar fi foarte rău dacă nu am reușit să um, ducem la bun sfârșit această legislație în mod adecvat până la alegeri. Trebuie să ne asigurăm că dacă adoptăm ceva, să adoptăm un act bun. Trebuie să trecem la treabă și să facem o treabă bună pentru că acest lucru este în interesul cetățenilor noștri și trebuie să ținem cont de transparență, e foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Vă rog să nu uitați că timpul este limitat, vă rog să nu vorbiți prea mult. Avem o listă lungă de persoane care doresc să intervină. Domnul Poț are cuvântul. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea sa excelentă. Poate e surprinzător, însă în principiu sunt de acord cu aproape tot ce a spus domnia sa. Criticile față de comisie sunt uh, iritat de asta, doamna raportor a făcut um, o comedie, o farsă din uh, consultațiile publice. N-am avut prea puțin timp pentru a corecta și a remedia toate lipsurile din această propunere. Îmi amintesc de situația în care am fost în 2014, în timpul discuțiilor uh, privind speciile invazive non-originare. Mă bucur că doamna raportor a inclus câteva propuneri legate de sancțiunile uh, legate de nedivulgarea numele, numelor um, experților din panel pentru a asigura independența lor. Sunt de acord și cu transparența în ceea ce privește gestionarea riscurilor, publicarea și um, rapoartelor reuniunilor și rezultatelor voturilor. Sunt de acord cu acestea. Comisia a promis că va asigura cea mai mare transparență a evaluării riscurilor din lanțul alimentar, însă eu mă îndoiesc că pista pe care o explorează Comisia va duce la asta. Nu sunt nu văd deloc avantajul înlocuirii listelor cu informații privind legislația sectorială care nu pot fi divulgate Uh, publicului cu listele de informații uh, potențiale care nu pot fi publicate în, decât dacă există un interes public predominant. Dar ce înseamnă interesul uh, predominant al publicului? Și ce înseamnă informații uh, potențial confidențiale? Ele pot să se regăsească pe aceste liste sau nu? Uh, Printre aceste informații, Comisia cred că a inclus informații pertinente pentru mediu și pentru sănătatea publică, de exemplu, compoziția produselor pentru protecția plantelor. Nu se poate ca un act legislativ care ar trebui să sporească transparența să ducă la regrese. După părerea mea, ar trebui Um, eliminate unele informații de pe aceste liste. Dacă vrem să respectăm și trebuie să respectăm această procedură în fața căreia ne-a pus Comisia fără a avea timp suficient să discutăm aceste uh, probleme și fără să avem răgaz să facem un studiu de impact. Noi trebuie să pregătim o listă orizontală cu informații având în vedere că divulgarea acestora ar putea să încalce și să atingă interesul public, pentru că listele nu pot fi exhaustive. Propunerea Comisiei și despre asta a vorbit și doamna raportoare, dorește să modifice procedura astfel încât uh, sistemul de comunicare și divulgare de informații să nu afecteze dreptul cetățenilor de a avea acces la informații și în același timp um, se încearcă să nu se blocheze um, industria europeană și să nu se afecteze concurența acesteia. Trebuie să lucrăm aici, nu mi se pare deloc simplu. Nu-mi place formularea de la articolul 25, acolo dreptul uh, publicului la transparența procedurilor evaluării riscurilor se referă aici și la regulamentul 172 78 și aici uh, se face referire la regulamentul 1049 și anume să nu se încalce drepturile care rezultă din tratat. Comisia a realizat această propunere într-un mod nu foarte satisfăcător. Să vedem exact ce informații uh, nu pot fi divulgate fără acordul industriei. De exemplu, Agenția um, Europeană a Medicamentului folosește date brute, adică oricine care vrea să aibă acces la date trebuie să se angajeze să respecte condițiile respective. Studiile de verificare sunt uh, pozitive nu vreau doar să critic Comisia, în propunerea Comisiei uh, trebuie să se explice că aceste informații nu vor fi folosite în locul principiului um, precauției și trebuie să ne asigurăm că nu se trage de timp ca să se introducă substanțe periculoase pe piață. Aș dori să întreb Comisia cum uh, va lua în considerare rezultatele sau elementele referitor la care avertizează EFSA în unele cazuri, publicând substanțele, chiar dacă nu există studii, chiar dacă nu există analiza la caracteristicilor. Mulțumesc! Vă rog să nu depășiți 5 minute, chiar dacă sunteți raportor din umbră. Următorul vorbitor, domnul, doamna, domnul Gherighe. În primul rând îi mulțumesc uh, raportoarei pentru uh, raportul foarte detaliat. Noi suntem angajați politic să creăm politici care um, sunt benefice pentru consumatori și politici care pot fi verificate. Companiile multinaționale, din cauza lipsei de transparență, îngreunează aceste verificări și este greu ca consumatorii să poată să aibă controlul. Dat fiind că informațiile relevante lipsesc. Știu, de exemplu, că există multe documente ce trebuie verificate și că se fac verificări detaliate, însă, după cum s-a mai spus, um, nu a fost prea mult timp la dispoziție. Vorbim despre alimente, vorbim despre vieți și trebuie să avem politici foarte coerente. Așadar, doamnă Zomăr, sprijin cele spuse de dumneavoastră când ați spus că trebuie să avem politici mai bune. Din partea Comisiei și politici care să se aplice în cazul uh, acestor companii ca să ne asigurăm că produc documente mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hoisling. Da, deși este un text din partea comisiei care, trebuie să spun, a fost unul îmbucurător. Da, vrem mai multă transparență, mai ales după ce s-a întâmplat cu uh, glifosatul. Avem nevoie de transparență urgent. Apoi a existat și o inițiativă cetățenească împotriva glifosatului și astfel uh, a devenit clar că nu putem continua așa. Apoi ne-am uitat la detalii și există multe aspecte în legătură cu care ar trebui să fim mai suspicioși. Uh, ne întrebăm dacă acest uh, text va duce la progrese sau la regrese. Asta trebuie să decidem. După cum s-a mai spus, e păcat că am fost presați de timp. De ce nu am primit documentul de la comisie mai devreme? De ce nu am putut să începem mai devreme? De ce a trebuit să ne grăbim? Cred că trebuie totuși să ne străduim, să terminăm până la sfârșitul acestui mandat Vrem mai multă transparență și nu ar trebui nici să punem secretele din industrie mai presus de interesul public. Există câteva lucruri care mi se par bune. E bine că va exista o listă, un registru, suntem de acord și informațiile vor fi lansate automat și vor fi publicate și datele brute și publicarea informațiilor din uh, avizele EFSA. Asta e bine, dar dacă analizăm textul cu mai multă atenție, vedem că va exista mai degrabă mai multă confidențialitate decât mai puțină și propunerea comisiei nu sporește transparența, așa cum uh, s-a uh, estimat că o va face. Există acolo câteva probleme, trebuie să fim mai precauți. Cred că sunt lucruri care ar trebui schimbate. Lista de informații ce trebuie publicate trebuie păstrată și nu, așa cum propune Comisia, să fie schimbată cu o listă de informații care ar putea rămâne confidențiale. Trebuie să ne gândim uh, ce interese există aici, să ne gândim cum și când vom evalua lista, dacă uh, publicul are interesul să aibă acces la informații și apoi ar trebui să existe posibilitatea unor excepții în unele cazuri. Apoi se adaugă un paragraf despre confidențialitate la articolul 49 și aici nu se respectă textul Convenției de la Arhus. Uh, de asemenea, există îngrijorarea că dreptul cetățenilor de a accesa documentele va fi redus și nu sporit. Și apoi, așa cum a spus doamna Zomăr, mai există puncte unde avem păreri diferite. Statele uh, membre să trimită experți la EFSA. Da, asta ar trebui să se întâmple, însă când vine vorba de reprezentanții din industrie, aș avea câteva întrebări. De ce nu trimitem reprezentanți din Parlament? De ce trebuie. Nu, de ce nu cel puțin doi experți? Apoi, reprezentarea statelor membre în acele uh, organisme științifice. Doamna Zomăr ar dori ca statele membre să poată numi experți. Noi am dorit mai degrabă să existe o, un anunț public pentru uh, experți. Și apoi problema clarificării acestor puncte la întâlnirile de consultare. A existat o dezbatere și în Agri și ar fi bine dacă Comisia ar putea să clarifice aceste neclarități juridice pe care le-am semnalat, pentru că altfel ne va fi foarte greu să încheiem activitatea pe acest dosar până la sfârșitul mandatului și sper că Comisia va lua măsuri, pentru că aici se pune problema dacă vom face progrese în privința transparenței sau dacă nu cumva vom oferi industriei mai multe drepturi de a-și proteja secretele și asta nu ar fi în interesul publicului. Doamna Hazekamp. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Conform uh, explicațiilor din document, Comisia propune o transparentizare a procesului de evaluare a riscului. Este un dosar foarte mare, nu e ușor de citit, dar dacă citești atent raportul, ne dăm seama că dacă textul este menținut ca atare, noile reguli propuse de comisie vor duce la o, la o mai puțină transparență față de situația de astăzi la o mai mică transparență. Să vă dau câteva exemple. Majoritatea actelor Uniunii care urmează să fie înlocuite au liste cu informații care nu vor fi considerate confidențiale. Acum aceste liste urmează să fie înlocuite de alte liste de uh, informații care pot fi tratate ca și confidențiale dacă sunt în joc interesele companiei. Deci am o întrebare pentru comisie. Dacă tot vrem să transparentizăm mai mult, de ce am șters listele, de ce ați șters listele existente cu informații și le-ați înlocuit cu informații care nu vor fi considerate confidențiale? Nu sunteți de acord că listele actuale sunt pentru un plus de transparență? În plus, Uh, dezvăluirea datelor științifice nu trebuie să aducă atingere drepturilor de proprietate intelectuală care ar putea exista asupra documentelor și conținutului lor. Așadar, de ce Comisia, la articolul 38, a um, introdus un motiv pentru um, uh, refuzul de a dezvălui aceste date pe baza drepturilor de proprietate intelectuală? Nu voi zice multe despre Convenția de la Orhus. Uh, pentru că deja au spus colegii ce voiam eu să spun, dar mai am o întrebare pentru comisie. Dacă tot vrem mai multă transparență, de ce am inclus considerentul 36A, punând sub semnul întrebării dreptul la um, uh, accesul la documente? Pentru că se face referire la uh, dezvăluirea proactivă a uh, informațiilor. Deci, după părerea mea, nu ar trebui să fie restricționată în niciun fel uh, dreptul de acces la documente. O ultimă observație legată de proiectul de raport. Are foarte multe aspecte pozitive, dar vital pentru mine este ca este este faptul că acest raport se opune publicării uh, datelor științifice uh, înaintea uh, avizului comisiei. Asta mi se pare că merge în contra eforturilor spre transparență. Oamenii de știință trebuie să poată să, își, să, își exprime opinia și să-și publice informațiile înaintea avizului EFSA. Deci trebuie să existe ocazia de a se face un control științific uh, înainte de publicarea vizului EFSA. Acestea au fost întrebările mele și aștept un răspuns. Thank you very much. Now, Mr. Pedicini. Mulțumesc, domnul Pedicini are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Ei bine, și noi ne bucurăm foarte mult să avem această propunere A fost o temă foarte interesantă și um, nu putem decât să o sprijinim, mai ales că se referă și la OMG-uri. Totuși, deși sprijinim raportul și propunerea și ne interesează S-ar putea totuși să facem aici o furtună într-un pahar cu apă. Trebuie să ne gândim la studiul de impact. Nu putem schimba situația în doar câțiva ani. Așadar, care ar fi rezultatele care cu siguranță vor fi făcute publice? Nel prezentare richieste di confidențialitate. Sectorul poate să Uh, ceară limite în ce privește confidențialitatea peste tot în ceea ce privește utilizarea datelor. Deci dacă tot vrem să creștem transparența, aceste limite nu fac decât să limiteze transparența. E singurul lor obiectiv în ceea ce privește EFSA. Printre sarcinile sale se numără numirea uh, directorului executiv, membrii comitetului științific și uh, membrii comitetului de experți. Așadar, mă întreb, cum uh, se poate spune că acest gen de sarcini nu vor afecta independența uh, oamenilor de știință? În plus, numărul de experți va crește, pentru că va fi, uh, vor fi reprezentanți din fiecare stat membru plus de la comisie. Deci, uh, și sunt de acord că uh, Uh, trebuie cel puțin doi experți de la Parlamentul European. Este vital să știm care sunt pozițiile statelor membre, mai ales că acestea se exprimă după uși închise. Așa, de asemenea, aș dori să adaug câte ceva despre bugetul EFSA. Știm că trebuie să creștem transparența, să îmbunătățim procedurile de evaluare a riscului. Deci, trebuie să adaptăm și bugetul pe această cale. Dacă nu, această misiune uh, a EFSA va fi doar un vis frumos. Mulțumesc! Acum voi da cuvântul celorlalți membri. Doamna Ayuso. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că nu am foarte mult timp la dispoziție, dar voi fi succintă. Felicitări doamnei Zomer. Îi transmit că sunt de acord cu ea în foarte multe privințe. Câteva observații generale. E clar că cu această inițiativă Comisia dorește să lase o moștenire, dar o inițiativă mai ambițioasă ar fi fost o reformă mai completă a regulamentului 178 din 2002. E evident că nu doar temele legate de EFSA trebuie tratate aici, dar și rețelele de alertă, nevoia um, de a vorbi despre chestiuni legate de nutriție și așa mai departe. Ar fi nevoie de asemenea și um, îmi cer scuze, ar fi fost necesară o reformă, nu o revizie, cum a făcut Comisia acum. Uh, Comisia acționează dintr-un simț al urgenței politice și asta nu are cum să iasă bine. S-a făcut referire la inițiativa cetățenească legată de glifosat sau la interesele industriale și acest lucru spune foarte clar ce se întâmplă. Ar fi nevoie deci de reforma a nouă texte juridice și nu de doar o revizuire. Obiectivele principale Uh, clarificarea regulilor transparenței, eficientizarea, guvernanța mai bună, obiectivele de excelență, uh, comunicarea. Sunt de acord în toate privințele, însă, dincolo, uh, avem povestea cu glifosatul și cu Monsanto. Și, desigur, doresc să discut și despre temele financiare. Trebuie ca EFSA să se coordoneze mai bine cu statele membre pentru a evita teme, uh, problemele uh, cu, uh, cum a fost cea cu bisfenolul în trecut. Oricum, o sprijin pe doamna Sommer. Este foarte bine că sunt reprezentate, reprezentate ONG-urile și industria în același timp Dar și distribuitorii sunt o, o, o verigă foarte importantă în lanțul alimentar și ar trebui să fie reprezentați. 12 experți din fiecare stat membru. Ei bine, aici EFSA trebuie să fie mai eficace și să nu mai încerce să fie un organism pur administrativ care să respecte niște norme stricte. Ca observație finală, există într-adevăr lucruri pozitive în propunere, dar cred că această, această propunere a Comisiei este doar o revizie și nu o reformă care ar fi fost mai necesară. Ar trebui incluse și alte teme. Cred că subiectul comunicării în care EFSA trebuie să fie mai activ față de cetă- activă față de cetățeni este nevoie de asemenea de crearea unui serviciu intern Uh, care să aducă noi criterii în materie de securitate alimentară și sănătate publică și să se ceară participarea și consensul tuturor agenților. Acesta ar fi un pas definitiv în lupta împotriva fake news, împotriva uh, opțiunilor, opiniilor distorsionate și alegerilor greșite din partea consumatorilor. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, ar trebui deci să ne regândim la calendar și din motive de calendar nu putem să ne permitem să avem o procedură de urgență ă, și cred că e mai bine de, să nu avem o propunere deloc decât să avem o propunere așa de proastă. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Domnule Marji. Doamnă președinte, mulțumesc. Noi credem că procedurile de autorizare ale OGM-urilor și pesticidelor, mai ales a glifosatului, sunt niște scandaluri sanitare. Însă, la acestea se adaugă și alte scandaluri democratice. Și iată, cu asta ne confruntăm. Există o tendință istorică a Comisiei Europene de a disprețui Parlamentul. Dar atunci când nu știm să cerem respect, normal că ne disprețuiesc și, din nefericire, există și această tendință a Parlamentului European de a se pune într-o situație ridicolă. Totuși, am hotărât, atunci când a apărut scandalul cu glifosatul, să facem o comisie specială pentru pesticide în care eu sunt membru. Ne desfășurăm lucrările. Dorim mai multă transparență, um, o mai, un mai mic grad de secretizare, uh, ne dorim uh, tăierea legăturilor între lobby și Comisia Europeană. Deci lucrăm foarte mult pe toate aceste dosare legate de pesticide. Și iată ce face Comisia. Ne taie craca de sub picioare și vine cu o propunere Uh, cu foarte multe lacune. Deci eu cred că nu avem de ales. Și asta voi spune în Comisia pentru Pesticide în această după-amiază. Nu ne rămâne decât ori să dizolvăm această comisie pentru pesticide, ori să uh, uh, modificăm cu totul propunerea comisiei aici la Envi. Ori una, ori alta, pentru că așa nu se poate continua. Pentru că dacă mergem tot pe drumul ăsta, veți da dreptate tuturor celor care consideră că Comisia Europeană disprețuiește Parlamentul. Acestea fiind spuse, atunci când citiți propunerea, veți vedea că sub o spoială de dorință de transparență se ascunde de fapt o limitare a transparenței și o mai mare secretizare. Iar chestiunea esențială a independenței autorităților europene nu este deloc tratată, nu e rezolvată. Eu cred că am fost destul de clar. O ultimă observație. Am mai spus-o și repet și astăzi. Istoria ne va, ne, ne va arăta că această chestiune a glifosatului, dar și a altor pesticide, va fi recunoscută ca fiind unul dintre cele mai mari scandaluri sanitare din istoria Europei. Dacă nu facem ceva noi în Parlamentul European care suntem responsabili, ei bine, noi vom, fi, noi vom răspunde. Noi trebuie să le spunem uh, cetățenilor că există complicitate cu lobbyurile și dacă Parlamentul nostru nu face, nu contrabalansează aceste legături, atunci nu știu unde ajungem. Trebuie să avem o poziție fermă și trebuie să ne facem respectați, pentru că așa se va face respectată și democrația, pentru că în uh, prezent trecem printr-o farsă democratică. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Lavia are cuvântul. Președinte, mi permite în primul loc de ringrațiare la relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Zomăr, în primul rând, pentru eforturile depuse. Îi împărtășesc uh, preocupările în ceea ce privește calendarul extrem de strâns pe care încearcă să ne-l impună Comisia Europeană cu toată această uh, chestiune. Cred că propunerea doamnei Zomăr este mult mai bună decât um, proiectul Comisiei. Sunt două chestiuni pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând, gestionarea informațiilor um, confidențiale. Noi nu vrem să subminăm competitivitatea diseminând informații care ar putea um, determina companii să retragă produse pentru um, aș putea controla informațiile. Această mașinărie, acest angrenaj nu um, va îmbunătăți transparența acestei propuneri prin această propunere. Această propunere nu uh, îmbunătățește transparența acestui aparat, vreau să spun. Se vorbește aici despre substanțele care au fost folosite în alimente de zeci de ani, fără mm, să se fi uh, depistat probleme specifice. EFSA a produs un aviz uh, punând la îndoială siguranța acestora și prin această inițiativă se opune mai multor agenții naționale. Eu nu vreau să-i uh, arăt cu degetul pe cei de la EFSA, dar dacă o substanță este naturală, uh, nu cauzează efecte secundare, iar echivalentul său artificial este analizată, rezultatele analizelor nu, ar, nu uh, poate fi același și acest lucru nu ne protejează cetățenii. În, în cazul de față, exact asta face EFSA. Analizează substanțe cu aceeași structură moleculară, cu anumite substanțe naturale, dar care nu erau substanțe naturale, ci echivalentul lor artificial. Noi nu vrem să se întâmple așa ceva. Noi avem nevoie de mai multă transparență sau riscăm să facem erori grave. EFSA și Comisia sunt aici de față, deci vreau să le adresez întrebări legate de acest lucru. Trebuie să putem gestiona riscul în ceea ce privește utilizarea anumitor substanțe, însă avem nevoie de precizie când facem declarații. Mulțumesc, doamna Rivazi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai mulți colegi au insistat să spună că există o miză la mijloc legată de rezultatul acestei propuneri um, în legătură cu alegerile europene. Cetățenii europeni cer să li se protejeze sănătatea. Vedem că alimentele sunt un element esențial. Vedem că, pe de o parte, Comisia spune vom crește nivelul de transparență. Însă, când văd textul comisiei și chiar și propunerile doamnei raportor, um, văd că se fac pași înapoi. Și vă dau trei exemple. Propuneți să se facă diseminare după uh, publicarea opiniei științifice a EFSA și nu înainte. Dar obiectivul este să avem acces la date înainte de uh, avizul științific al EFSA. Deci aici uh, vă contraziceți. Văd că înainte accesul um, statelor membre și al Comisiei era garantat pentru la informațiile confidențiale. Iar acum EFSA nu va mai putea face acest lucru, nu va mai putea divulga informații confidențiale statelor membre și comisiei. În legătură cu glifosatul, um, înainte se, putea uh, cer, se puteau cere studii um, suplimentare. Trebuie să putem și noi să cerem, în calitate de parlament, uh, celor de la EFSA să facă studii suplimentare. Nu trebuie ca doar comisia să o poată face. Și când vorbim despre informații confidențiale. Despre ce informații vorbim? Dacă se cere accesul la studii în legătură cu sănătatea și mediul înconjurător, în ce măsură aceste, măsură aceste studii sunt confidențiale pentru industrie? Nu vedeți uh, că vă manipulează când uh, EFSA nu v-a dat cele 74 de studii uh, în legătură cu glifozatul? Și acum ni se spune că aceste studii sunt, de fapt, prioritatea, uh, proprietatea uh, industriei și reprezentanților acestea. Dar nu e vorba deloc de chestiuni uh, confidențiale aici, e vorba de chestiuni de sănătate publică, publice. Haideți să punem cărțile pe masă. În ceea ce privește independența, noi, desigur, suntem pentru independența experților, dar se întâmplă din nou același lucru. Trebuie să separăm aici persoanele care evaluează riscurile, de cei care gestionează riscurile. Dacă EFSA dă recomandări industriei, e foarte bine, dar nu trebuie ca aceleași persoane să evalueze riscurile. Când se spune trebuie să creștem bugetul EFSA, eu sunt pentru, dar cu dovezi să fie experți cu adevărat independenți, să ni se dea într-adevăr toate datele, toate informațiile și să nu uh, uh, vă ascundeți în spatele confidențialității. Eu sunt om de știință. Cum pot eu să uh, judec uh, pe baza unui aviz științific al EFSA fără să am acces la datele brute, neprocesate? Trebuie ca Parlamentul European să fie exigent, trebuie ca cetățenii să vadă acest lucru și trebuie să avem cât se poate de multă transparență. Într-adevăr, trebuie să facă referate, să ni se transmită datele uh, se merge în sensul ce bun, însă sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit în text, pentru că se face uh, un regres, să fac pași înapoi în ceea ce privește transparența. Să fim exigenți, uh, pentru că vorbim în numele electoratului nostru. Madame Mulțumesc, doamna Kadenbach are cuvântul. Două comentarii, doamnă președinte. Pavel Poț a făcut deja mai multe comentarii uh, care rezumă poziția noastră, însă aș vrea și eu să mă refer la inițiativa cetățenească. Eu cred că este uh, un semn de întrebare aici uh, în legătură cu acest proces democratic dacă punem să sunt întrebării validitatea acelei inițiative, pentru că mulți oameni au susținut-o dintr-o singură țară. Am avut o vastă majoritate care a sprijinit introducerea acestei inițiative în 2010 și dacă oamenii respectă regulile, atunci acest Uh, rezultat este unul democratic de care putem să fim mulțumiți. Eu nu cred că trebuie să comentăm acest aspect al inițiativei cetățenești aici. Și în al doilea rând, e adevărat, industria are poziții diferite, așa cum și în Parlamentul European pozițiile diferă. În uh, proiectul meu pentru Agri, am spus că Consider că trebuie să avem doi reprezentanți din Parlamentul European. În al doilea rând, cred nu cred că trebuie să creștem uh, numărul uh, reprezentanților industriei de la 45 cât sunt acum. Cred că sunt destui. Și încă ceva. Am vorbit despre studiile de verificare. Articolul 30 și 2 E. În uh, varianta actuală a textului, responsabilitățile și costurile sunt transferate de la uh, solicitant la contribuabilul european, pentru că e vorba de studii de verificare. Și dacă se fac studii de verificare și comisia este cea care trebuie să le uh, facă, atunci acest lucru va fi plătit din fonduri europene, însă din uh, propunere nu reiese clar cine va plăti pentru elaborarea acestor studii. Deci, în textul actual, eu aș, există un paragraf pe care eu aș vrea să-l eliminăm sau poate ne poate clarifica comisia acest punct. Poate comisia ne poate explica cine va acoperi costul elaborării uh, studiilor de verificare și cum vor arăta ele în practică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, domnul Ol, directorul de la EFSA, are cuvântul. Întâi dumneavoastră, după care voi da cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din punctul de vedere al EFSA, propunerea comisiei ne susține inițiativa către o EFSA mai deschisă, inițiativa pe care o, căreia îi dăm curs din 2014 încoace. Noi susținem foarte mult propunerea Comisiei pentru că în opinia noastră, reprezintă sau ar putea reprezenta un pas înainte uriaș în uh, domeniul transparenței. EFSA ar avea atât dreptul cât și obligația de a publica date brute în formă foarte extinsă. Deci EFSA ar avea nu doar dreptul, ci și obligația și mijloacele financiare de a implementa instrumente și structuri prin care să publice proactiv uh, datele brute ale studiilor. La un anumit moment în timp, din că discutăm acel moment în timp, nu de noi ține, nu depinde de noi. Noi considerăm că știința trebuie să fie revizuită, analizată. Acest lucru ar putea permite părților interesate și ști, oamenilor de știință academici, individuali, persoanelor să analizeze datele, să facă calcule și să-și tragă propriile concluzii. Nu e vorba doar că ar fi de un pas înainte în transparență, însă EFSA ar avea o imagine mai clară a punctului Uh, până la care putem merge cu publicarea, până la care trebuie să mergem cu publicarea. Acum situația este uh, destul de uh, dezordonată, trebuie să așteptăm sentințe judecătorești pentru a vedea cât de, pute, cât de departe putem merge cu transparența. Avem nevoie de un cadru juridic clar în privința datelor pe care trebuie să le protejăm și cele pe care trebuie să le publicăm. Um, varianta comisiei este clară și ne-ar da mai multă pre vizibilitate în ceea ce privește datele pe care le putem cere de la deponenții solicitărilor. Uh, propunerea comisiei presupune o mai mare implicare a statelor membre în comitetul director și în preselectarea experților uh, care uh, sunt participanți la elaborarea acestor studii. Statele membre ar avea un profil al experților nominali, nominalizați. Pentru noi, dacă uh, se garantează calitatea științifică a experților și dacă ei sunt independenți conform politicii noastre de independență și dacă noi decidem cum se compun juriile de experți, comitetele de experți, uh, contează mai puțin dacă e vorba de uh, dacă EFSA decide sau să trebuie decid care sunt experții care formează aceste comitete. Contează mai puțin. De asemenea, se face un pas important înainte în ceea ce privește rambursarea organizațiilor din statele membre care ne împrumută lor. Uh, e un pas înainte și pentru statele membre, pentru că acum e vorba de experți voluntari care nu sunt plătiți de EFSA. Propunerea presupune mijloace, um, um, mijloace financiare prin care să Uh, ne asigurăm că cei mai buni experți sunt implicați în experți și de asemenea avem mai multe fonduri pentru a ne crește cooperarea cu statele membre, pentru acordarea de granturi, pentru pregătirea uh, de documente științifice pentru EFSA. Deci eu cred că e vorba de un pas înainte important pentru o EFSA mai transparentă și mai uh, deschisă. Există o singură problemă. Nimic nu se poate petrece fără resurse financiare. Uh, Uh, pentru noi ar fi optim ca Parlamentul și Consiliul să ajungă la acord și uh, uh, să existe bani și în următorul cadru financiar multianual. Dacă nu se va racorda fonduri în următorul CFM, totul va eșua. E important să uh, primim resursele financiare prevăzute în propunerea comisiei. Noi credem că este o propunere bună care asigură transparența și răspunderea, uh, nivelul de răspundere adecvat al uh, EFSA. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, now, now, Madame Iulica from the Commission, please. Mulțumesc, doamna Iulicar de la Comisie. Thank you very much, uh, Mrs. Soma, for um, and um, as acknowledged within a very short time. Mulțumesc uh, foarte mult. Noi am avut puțin timp la dispoziție și am încercat să venim cu uh, uh, un text pentru și vă mulțumim și dumneavoastră că ați venit cu uh, un proiect de raport. E vorba despre un, o modificare a regulamentului general privind alimentele. Înainte de pregătirea acestei propuneri am făcut uh, o uh, analiză detaliată, un exercițiu refit complet al Regulamentului General privind alimentele. Am discutat cu foarte multe părți interesate de-a lungul unei perioade uh, mai lungi de timp. Principiile generale ale dreptului alimentelor funcționează foarte bine și vreau să vă asigur că nu am ajuns la concluzia că ar fi nevoie de o reformare totală a regulamentului general privind alimentele. Tocmai de aceea am decis să facem o modificare țintită, punctuală acestui regulament. De asemenea, am ținut cont de inițiativa cetățenească referitoare la glifosat. În general, cred că este evident pentru toți cei implicați în uh, domeniile de interes public uh, că societatea dorește mai multă transparență, oamenii vor să, se, să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă în procesul de evaluare a riscului și cred că trebuie să dăm publicului uh, posibilitatea să înțeleagă ce se petrece. Cele două aspecte ale modificării uh, noastre sunt bazate pe refit și pe inițiativa cetățe cetățenească. Noi vrem să oferim transparență procesului de evaluare a riscului și um, vrem um, să facem clar um, să facem clare procesele de decizie ale EFSA. Am vrut să fim ambițioși, o mai mare transparență este importantă. În modul în care am redactat măsura, um, reiese clar că obiectivul nostru este să avem mai multă transparență. Trebuie să încercăm să înțelegem de ce sistemul actual este mai transparent decât propunerea noastră. Noi nu înțelegem de ce credeți asta. Obiectivul nostru a fost să oferim mai multă transparență. Credem că o mai mare transparență ar legitimiza mai mult misiunea EFSA, ar crește nivelul de încredere în uh, munca EFSA și una peste alta ar fi un semnal clar că EFSA și sistemul uh, sunt uh, responsabili în fața cetățenilor și că um, aduc o contribuție în sistemul democratic. Care este baza, piatra de temelie a unei mai mari transparențe? Ei bine, toate datele, toate studiile și uh, restul documentelor vor fi um, publice. Acesta este un instrument foarte bun cu cât uh, acestea sunt făcute publice mai devreme în procesul de elaborare, de evaluare a riscului, pentru că părțile interesate, cetățenii interesați pot înțelege foarte bine ce se întâmplă în procesul de evaluare a riscului. Noi considerăm că această divulgare timpurie este indispensabilă și că reprezintă un element esențial al propunerii care uh, garantează o transparență maximă um, și o evaluare a publicului reală. Uh, alături de aceasta avem și alte instrumente, precum uh, consultarea publică în legătură cu studiile depuse și informația din Registrul Uniunii, noi vrem uh, să ne asigurăm că EFSA dispune de cele mai multe dovezi științifice existente pentru a putea um, uh, avea cele mai bune instrumente la îndemână și pentru a se asigura că se bucură de încrederea consumatorului. De ce a decis Comisia să propună liste pozitive de informații care ar putea fi considerate uh, în mod justificat uh, confidențiale. E vorba de mii de pagini. Noi am uh, urmat exemplul din domeniul medicamentelor când s-a făcut același lucru. Și spunem că dacă cineva pretinde că anumite informații ar putea fi confidențiale din punct de vedere comercial, ar putea uh, putea să o considerăm ca atare nu tot ce se află pe o listă de informații uh, care ar trebui să fie, care ar putea fi confidențiale, vor și fi confidențiale. Dacă există persoane care susțin că anumite informații trebuie să fie confidențiale, trebuie să justifice, să argumenteze și să arate că există un prejudiciu uh, major care s-ar putea cauza prin divulgarea acelor informații. Uh, Nici una dintre aceste propuneri nu afectează drepturile conferite cetățenilor conform regulamentul privind accesul la documente. Întotdeauna interesul public uh, este preponderent, deci nu se aduce prejudiciu acestor drepturi. De asemenea, nu se aduce prejudiciu uh, drepturilor conform Convenției de la Arhus. Noi am uh, precizat în mod explicit în propunere că prevederile Convenției de la Arhus rămân intacte. Eu vreau să mă asigur că ați înțeles bine intenția textului nostru. Până la urmă, da, este un exercițiu de echilibristică, uh, Știm că industria este preocupată în privința drepturilor de proprietate intelectuală, e vorba de uh, investiții foarte scumpe, e vorba de reguli privind exclusivitatea datelor și pe toți ne preocupă protecția datelor personale, dar vreau să vă asigur pe toți de, cei de față că drepturile de proprietate intelectuală existențe, drepturile la exclusivitatea datelor și, desigur, protecția datelor personale rămân neatinse, rămân intacte, nu sunt afectate în niciun fel. În discuție am fost întrebați de ce nu explicați mai mult cum veți face acest lucru. În propunere există o prevedere referitoare la implementarea în termeni concreți pe care o va face EFSA. Se explică și condițiile iar aceste condiții sunt de așa natură încât uh, aceste uh, chestiuni despre care este vorba să fie garantate în aplicarea practică a acestor legi, în uh, aplicare. Vor exista limite care vor fi uh, impuse. For EFSA to assist Propunerea îi dă ocazia EFSA să ofere și consultanță pentru misiuni. Este important ca imparțialitatea și independența EFSA să fie păstrate. Nu credem că EFSA ar trebui să, exist, să devină coautor al unui dosar uh, de candidatură, însă Știm că IMM-urile mai ales au cerut uh, asta, să primească consultanță în această etapă a depunerii dosarelor. Cred că ar trebui să existe transparență și aici, cine s-a întâlnit cu cine. Acesta este un principiu important. Dar este important să putem să și oferim această consultanță. În ceea ce privește studiile de verificare, după cum știți, EFSA are deja posibilitatea să comande studii științifice necesare pentru îndeplinirea misiunii sale. Această prevedere rămâne neschimbată. Totuși, am ajuns la concluzia că ar putea să existe situații excepționale, mai ales dacă există o controversă și dacă există nevoia de asigurări că s-a ținut seama de consensul științific cel mai larg. Și aici Comisia are posibilitatea, este împuternicită să uh, ceară EFSA să comande studii de verificare. Acesta este înțeles de noi ca un instrument de gestionare a riscului, astfel Comisia se asigură că se că există coerență. Uh, am, ne-am întrebat, am fost întrebați cum va fi finanțat acest uh, exercițiu uh, din fonduri publice. Acesta nu, aceasta nu înseamnă că publicul plătește pentru candidați, pentru industrie, este vorba de acoperirea unor lacune științifice care ar putea să apară în circunstanțe excepționale, aș spune. Așadar, este în interesul publicului ca aceste lacune să fie acoperite prin aceste studii de verificare. De asemenea, Comisiei îi se pare că ar fi esențial ca statele membre să se implice mai mult uh, în ceea ce privește cunoștințele de specialitate și de asemenea se asigură participarea directorului executiv al EFSA. Domnul Ul deja a subliniat principalele criterii de selectare a experților, mai ales când vorbim de excelență, independență și de obținerea unei, um, unui panel cât mai um, bun De asemenea, se face și un anunț de chemare a experților prin care EFSA se asigură că are parte de experții uh, necesari pentru activitatea sa. Au existat apeluri de creștere a transparenței nu doar în cazul uh, procesului de gestionare a riscului, evaluarea riscului, ci și de uh, gestionarea riscului Comisia a depus o propunere de modificare a regulamentului de comitologie care uh, merge în această direcție, mai ales când vine vorba de implicarea Comisiei de Apel. Această comisie este unul din colegiuitori acum. Un alt aspect uh, important se referă la comunicarea riscului. Propunerea uh, creează o temelie pentru o strategie eficientă de comunicare a riscului care să depășească uh, nivelul EFSA și să implice Comisia și statele membre. Adesea, ceea ce este percepută ca lipsă de transparență în comunicarea riscului indică în gestionarea riscului um, se referă de fapt doar la proasta comunicare a riscului. Deci, prin acest mecanism facem ca comunicarea să fie mai eficientă. Apoi, uh, bugetul este clar că un proiect atât de ambițios va costa și bugetul și resursele au fost uh, prevăzute sau cifrele au fost prevăzute, bugetul nu încă. Însă asta este evident foarte important, nu putem să avem o propunere fără a prevedea și niște resurse bugetare. Nu mai am mult. Mai doresc să mai spun ceva legat de Comisia PERS și um, activitatea noastră. Comisia PES, rezultatele uh, activității Comisiei PES și Um, rezultatele muncii Parlamentului vor uh, fi analizate într-un exercițiu paralel um, care se referă la legislația privind produsele de protecție a plantelor. Deci, ce se întâmplă în Comisia PES nu este degeaba. Uh, vom analiza rezultatele și efectele pentru că e important să ținem seama și de asta în exercițiul refit privind legislația legată de produsele de protecție a plantelor. Și în cele din urmă mulțumesc și uh, doamnei raportor și pentru tuturor pentru acest schimb de opinii. Doamna Zomăr. Mulțumesc foarte mult. Doream ca Comisia să se refere și la Convenția Arhus, pentru că este relevantă pentru activitatea noastră, dar poate ne puteți uh, trimite aceste informații. În general, vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Am auzit multe idei interesante și aștept cu interes amendamentele colegilor. Acum. Uh, în ultima oră am devenit mai optimistă. Cred că putem să terminăm dosarul până la sfârșitul mandatului. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru că ați contribuit la dezbatere. Termenul limită pentru amendamente este 11 septembrie la ora 11 și votul în Envi este pe 12 noiembrie. Trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, a 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică, COP14. Avem o mm, propunere de rezoluție pe care trebuie să o analizăm. Avem mai mulți coraportori și le voi da cuvântul lor sau înlocuitorilor lor. Pentru domnul Linz, doamna Colin Lagan. Doamna președinte, dragi colegi, eu vorbesc în numele domnului Norbert Lins. Convenția uh, sărbătorește 25 de ani în decembrie și de asta discutăm acest subiect. Este foarte important să protejăm diversitatea biologică la nivel global. Împreună cu colegii din alte grupuri, considerăm că este esențial să revizuim planul strategic pentru diversitatea biologică și să îmbunătățim planul până în 2020 să îmbunătățim diversitatea biologică și la nivel european și la nivel global. Așadar, avem o strategie ambițioasă pentru perioada până în 2020 și dincolo, chiar până în 2050. Așadar, am dori să facem apel la Comisie și statele membre să ne sprijină în acest demers, pentru că trebuie să preluăm conducerea în protejarea diversității, nu doar uh, în Europa, unde avem uh, interes, ci și la nivel global. Strategia pentru 2050, la care am făcut aluzie, a fost creată recent și va fi adoptată în Egipt și se va lega și de obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030. Este deosebit de importantă și de aceea um, Trebuie să îmbunătățim măsurile de punere în aplicare pentru obiectivele de după 2020 și în contextul Convenției de la Paris. Avem o rezoluție care se axează pe șase puncte principale și voi trece repede prin ele. În primul rând, dorim un cadru internațional mai solid post-2020. Este esențial și corect și dorim indicatori de performanță ca să vedem cum progresăm, ca să înregistrăm uh, jaloanele în protejarea biodiversității. Avem nevoie de o strategie eficientă și durabilă pentru 2050, pentru um, conservarea biodiversității. Însă, Bineînțeles, nu trebuie să ne tindem mai mult decât ne este plapuma, trebuie să fim și ambițioși și realiști în același timp și să ne asigurăm că respectăm și uh, acordul de la Paris. Agricultura, silvicultura um, sunt esențiale pentru protejarea diversității, așadar avem nevoie de inițiative în aceste domenii. Există multe moduri în care putem proteja biodiversitatea, când vine vorba de producția alimentară. Trebuie să facem apel la toți partenerii noștri ca să gestioneze resursele în mod durabil și le mulțumesc și colegilor pentru cooperarea excelentă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Balas! Mulțumesc, doamnă președinte! Problema biodiversității este din ce în ce mai pregnantă în rândul uh, cetățenilor noștri. În uh, țara mea, acum două zile, am avut o criză politică. Ministrul mediului a demisionat din cauza faptului că nu s-au luat acțiuni globale, nu doar în Franța, ci și la nivel internațional și la nivel european, bineînțeles, legat de scăderea cu 80% uh, a unor specii de plante și insecte. Acum, uh, conștiința cetățenilor noștri se trezește în legătură cu unele subiecte. Este foarte important astăzi să luăm măsuri și din acest punct de vedere este adevărat, se fac eforturi, trebuie să subliniem asta și să remarcăm acest lucru. Dar ca să merg mai departe, mă bucur că suntem aproape în acord. Adesea există interese uh, legitime, există interese legate de păstrarea locurilor de muncă în agricultură, însă vedem că există convergențe utile. Trebuie să integrăm chestiunea biodiversității în politicile noastre. Biodiversitatea nu este un singur domeniu, trebuie să avem o abordare multidisciplinară. Și voi încheia spunând că există totuși un element izbitor. Aceste întruniri sunt utile, dar care nu au neapărat efecte. Și vedem că există obiective unde nu am înregistrat progrese și unde sunt chiar regrese. Așadar, ne suntem îngrijorați că după semnarea obiectivelor aici nu avem o evaluare, nu știm uh, unde stăm și este foarte important să existe astăzi indicatori ca să putem uh, evalua modul în care politicile noastre acționează și altfel înseamnă că pur și simplu creăm niște structuri care, structuri care nu se dovedesc eficiente. Cred că această conștiință globală ar trebui să se amplifice și să meargă în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vișniewska! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor! Menținerea biodiversității, atât în Uniunea Europeană cât și la nivel global, ar trebui considerată o prioritate. Și în Polonia se întâmplă asta. În 2015, când puneam în aplicare convenția, a fost adoptat un program special pentru menținerea și îmbunătățirea biodiversității și un plan de acțiune pentru 2015-2020. Și o nouă strategie pentru menținerea biodiversității după 2020 ar trebui să fie ambițioasă. Procesul de pregătire ar trebui să includă pe toată lumea și să fie implicate părțile interesate. Există asociații, companii și așa mai departe. Acest proces ar trebui să se întemeieze pe date științifice, și pe evaluări globale și, bineînțeles, să se traducă în punerea în aplicare și atingerea obiectivelor convenției. Este foarte important ca obiectivele noii strategii pentru menținerea biodiversității să poată fi măsurabile și trebuie să ne asigurăm că noile obiective se bazează pe obiectivele de dezvoltare durabilă și că aduc valoare în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor convenției. La nivel național, în ceea ce privește menționarea, menținerea biodiversității, este important um, să se implice mai multe sectoare, industria, mineritul, producția, procesarea. Biodiversitatea ar trebui să facă parte din toate aceste sectoare și ar trebui cu toții să ne concentrăm pe crearea unor legături mai strânse între biodiversitate și schimbarea climei. Aceste două aspecte trebuie privite ca, având, ca mergând mână în mână. Există pericole pentru biodiversitate Însă o convenție bună poate să ne facă să prevenim efectele negative ale schimbării climei. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Doamna Hazekamp are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o temă extrem de importantă. Biodiversitatea este amenințată din ce în ce mai mult la nivel global, situația se înrăutățește și ne dăm seama că trebuie să facem ceva. Ne concentrăm prea mult pe creșterea economică și ignorăm alt, alte aspecte, pentru că creșterea economică întotdeauna se întâmplă în uh, detrimentul biodiversității. O problemă este creșterea animalelor aici în Europa, dar și în alte părți din lume. Aceasta, acest domeniu, acest sector are uh, efecte adverse asupra naturii. Felul în care se face zootehnie are um, efecte negative pe continentele americane uh, și am văzut asta și în alte regiuni um, în care cam 70% din apa folosită uh, Ehm, în total se folosește în zootehnie, deci asta duce la penurie de apă și la poluare, la emisii de gaze cu efect de seră și se creează foarte multe alte probleme. Deci ar trebui, chiar e momentul să avem un plan de acțiune cuprinzător pentru a lupta pentru biodiversitate. Este foarte important, important să nu uităm de zootehnie pentru că aceasta este principala sursă de probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat lista vorbitorilor. Dorește să intervină și altcineva? Dacă nu, doamna Ledu, de la comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele Comisiei doresc să mulțumesc Parlamentului pentru acest, acest proiect foarte bun de rezoluție și pentru sprijinul dumneavoastră în pregătirea lucrărilor pentru COP14. Suntem de acord cu multe dintre observațiile din proiectul de rezoluție. În primul rând, suntem de acord că nu nu, nu facem procesele necesare pentru a, progresele necesare pentru a atinge obiectivele. Pierderea biodiversității este din ce în ce mai accelerată peste tot în lume. În acest context, la COP14, părțile vor trebui să adopte un proces preparator de pregătire pentru um, cadrul pentru biodiversitate. Este nevoie de opțiuni pentru luarea angajamentelor și opțiuni pentru uh, punerea în aplicare. După cum știți, pregătim concluziile Consiliului acum în, um, în vederea COP14. Între timp, procesul CBD, alături de ONU și statele sale membre, um, și la ONU s-au um, s-au propus deja niște opțiuni pentru luarea în considerare în cadrul lucrărilor de la COP14. Acest proces ar trebui să um, genereze niște obiective măsurabile, uh, identificabile. Obiectivele actuale trebuie să fie consolidate. Este nevoie de un proces pentru angajamentele voluntare Uh, în lupta pentru biodiversitate în ceea ce privește uh, părțile interesate și părțile în general. Acest proces trebuie să fie favorabil incluziunii și transparent, trebuie să fie o asumare 100% a răspunderii. În sensul ăsta suntem de acord cu textul din rezoluție, deci așteptăm în, con- în continuare să cooperăm foarte bine cu dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim și noi! Am încheiat dezbaterea pe această temă. Termenul limită pentru amendamente este 5 septembrie la ora 11. Votul în comisie va avea loc în 10-11 octombrie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dezbaterea cu privire la propunerea de regulament și de decizie prin care se stabilește programul Horizon Europe, program pentru cercetare și inovare. Um, Următoarele două puncte le luăm deci împreună. Vom analiza proiectele de aviz. Primul are cuvântul domnul Bușoi. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, Horizon Europe va fi al nouălea program de cercetare și inovare din Europa. Uh, bugetul a fost sporit și spun cu mândrie că este cel mai ambițios program uh, de până acum. Trebuie să felicităm Comisia, deci. Am avut succese, am tras și învățăminte din programele anterioare, deci vom încerca să uh, îmbunătățim baza tehnologică și științifică a Uniunii, să stimulăm competitivitatea și să facem astfel încât Europa să fie lider în contracararea provocărilor din secolul 21, digitalizare, economia circulară, lupta împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe. Orizont 2020 a avut succes în uh, generarea de cercetare excelentă, lucru care este demonstrat de trimiterile din literatura științifică de calitate. Dar ecosistemul european încă nu, nu stimulează foarte bine inovarea care să ducă la rezultate tangibile, clare, care să atragă atenția cetățenilor. Uh, în plus, proiectarea acestor programe de cercetare este împiedicată de un anumit grad de complexitate, după părerea mea, care reduce și impactul și viteza inovării în Uniunea Europeană. Continuitatea programului cadru va oferi uh, predictibilitate uh, și vizibilitate și va îmbunătăți brandul Horizon. Voi face remarci cu privire la ambele avize, pentru că este dezbatere comună. Mă bucură uh, continuitatea structurii pe trei piloni. aceștia au uh, niște, pil, uh, niște componente foarte, uh, foarte de, mare, de foarte mare succes. Uh, Institutul de Inovare și Tehnologie, de exemplu, sau programul Marie Curie Slodowska. Uh, de asemenea, granturile sunt încă un model foarte bun de finanțare. Dar există și câteva neajunsuri care au fost identificate prin evaluari, evaluările și dialogurile interne și externe cu colegislatorii și părțile interesate. Există și foarte multe noutăți în uh, Horizon Europe care vor fi, uh, benefic- care vor fi în beneficiul programului. Uh, Uh, misiunile totuși au nevoie de mai multă claritate și aici am introdus în acest sens amendamentele 11, 10 și 11. În ceea ce privește reducerea numărului de clastere față de Horizon 2020 și trimiterea la mediu, ei bine, acestea nu mai apar în structura pe clastere. Este nevoie de un cluster pentru sănătate, dar Um, aici trebuie să ne gândim și la uh, lipsa de infrastructură pentru boli cronice, la îmbătrânirea populației uh, și deci eu cred că trebuie să um, creștem și bugetul clusterului pentru sănătate și bugetul Horizon Europe. Uh, totuși, există lacune la anumite clastere, deci amendamentele 23 și 30 Um, propun o redistribuire între cele două componente ale pilonului 2, acestea trebuind să respecte aceeași proporționalitate ca în Horizon 2020. 70% trebuie să se concentreze pe uh, provocările societale și pe uh, generarea de rezultate tangibile și 30% pe competitivitatea industrială. În ceea ce privește misiunile, Avizul meu propune câteva misiuni uh, bine finanțate cu un impact mare la nivel societal, care cu siguranță vor avea un impact puternic asupra uh, comunităților științifică și de afaceri. Cancerul este una dintre principalele provocări cu care se confruntă cetățenii europeni. 70% din europeni doresc ca Europa să se implice mai mult în sectorul sănătății. Deci eu cred că trebuie ca aceasta să fie o prioritate pentru cercetare. În plus, cancerul este una dintre principalele cauze ale morții în urma morbidității la copii. Cercetările sunt în continuare fragmentate în acest domeniu și doar misiunile nu pot atinge rezultate sustenabile singure. Așadar, am introdus amendamentul 7, adică o primă misiune în domeniul um, eradicării cancerului pediatric în, până în 2030. Succesul Horizon Europe este extrem de important pentru Comisia ENVI. Trei din cinci uh, clustere în, uh, din pilonul 2 sunt în zona noastră de competență și uh, reprezintă cea mai mare parte din finanțarea uh, din pilonul 2, adică 32 de miliarde. Alte, uh, alți piloni se referă și ei la domenii care sunt relevante, direct sau indirect, pentru uh, lucrările comisiei noastre. Bugetul pe sănătate nu este proporțional cu uh, așteptările cetățenilor și nici cu ale noastre. Deci, am introdus amendamentele 13 și 14 pentru a păstra bugetarea la același nivel ca în orizont 2020. Deci să creștem de la uh, 8,8% cum era propus inițial. Am propus de asemenea um, îmbunătățiri în materie de tehnologii și soluții digitale în, um, în uh, domeniul sănătății, la amendamentele 26 și 35. În ceea ce privește temele de mediu, am introdus și aici numeroase amendamente, 38, 39 uh, și așa mai departe, până la 46, până la 51 de fapt în ceea ce privește inovarea pentru soluții curate, pentru decarbonizare, pentru prezervarea ecosistemelor ar- arctice și pentru uh, pesticidele uh, de risc scăzut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, aștept propunerile și observațiile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei Europene, care este foarte bună, dar ar putea să fie mai eficientă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră sau reprezentanților lor. Doamna Cabeson, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl înlocuiesc pe Timo, pentru că el nu poate să vină momentan. Îi mulțumesc domnului Bușoi pentru contribuția sa. Suntem de acord cu avizul său în mare parte. Uh, și acum revizuim și contribuțiile celorlalți raportori din umbră și acestea sunt bune și vin înspre îmbunătățirea propunerii comisiei. Aceste programe de cercetare acest program de cercetare va duce la o dezvoltare și mai bună a Uniunii Europene și ne va ajuta să facem față provocărilor din societatea noastră. Dar trebuie să fim la înălțimea provocărilor și această comisie trebuie să facă un efort și să mărească bugetul, dar trebuie să ținem cont și de creșterea prețurilor. Creșterea de până acum a bugetului nu este suficientă dacă este să ținem cont de prețuri și cu bugetul actual doar unul din patru proiecte poate să fie finanțat, oricât ar fi de bune restul proiectelor. Deci pierdem niște ocazii aici. Trebuie să creștem uh, bugetul la 100 uh, um, um, la 100 de miliarde. Evolución, hay importantes cambios que hay que tener en cuenta. Los diferentes pilares, sobre todo el pilar 2. Și trebuie să ne referim mai ales la pilonul 2. Um, aici există uh, o suprapunere de competențe și se poate întâmpla astfel ca anumite, anumite clustere să nu primească finanțarea necesară. Deci, există programe care trebuie să beneficieze de uh, o îmbunătățire a bugetului. Apoi, trebuie să uh, ne gândim și la provocările industriale, pentru că există riscul ca uh, acestea să nu fie luate în seamă și aici trebuie să fie clarificate procent, procentajele. Inovația este o mare uh, provocare pentru Uniunea Europeană și țin să subliniez cât de importantă este participarea industriei aici și trebuie să ținem cont de faptul că programele de cercetare, mai ales în cadrul IMM-urilor, nu pot să fie uh, diluate, în cazul IMM-urilor. Uh, Și da, criteriul principal trebuie să fie ex- excelența, dar uh, nu trebuie să ne opunem faptului că excelența trebuie să se răspândească peste tot și că numărul de regiuni care participă trebuie să fie cât mai mare. Trebuie astfel să găsim un mecanism de evaluare prin care să primeze proiectele și nu centrele de cercetare, astfel încât să fie incluse mai multe regiuni. Trebuie să uh, demarăm programe care să recruteze talente din uh, zonele care au fost lăsate pe din afară din cauza dezvoltărilor economice mai slabe. Deci, originea nu trebuie să fie o piedică în calea excelenței. De aceea trebuie să impunem și alți indicatori care să permită um, consolidarea acestui criteriu. Ei bine, în ceea ce privește clusterele care intră direct sub competența noastră, uh, adică doamna președinte roagă vorbitoarea să încetinească. În Envi, după cum spuneam, uh, avem uh, o competență directă asupra câtorva clastere, dar um, competența noastră trebuie să se reflecte mai bine. Da, cancerul este foarte important, dar bolile cardiovasculare sunt principala cauza morții în Uniunea Europeană. Există inegalități în sectorul sanitar și uh, de aceea uh, și sănătatea și aceste boli trebuie să fie reflectate în uh, program. Da, bolile pediatrice, inclusiv cancerul, trebuie să fie reflectate, dar și rezistența microbiană trebuie să se reflecteze. Așadar, mai departe și uh, tema mediului înconjurător trebuie să fie uh, îmbunătățită și cred că agricultura se pare că va avea o parte de o reducere bugetară în uh, cadrul bugetul în cadrul multianual și uh, trebuie să uh, ne ridicăm la înălțimea provocărilor. Uh, și nu totul se reduce la tehnologie. Avem nevoie de o încorporare clară a științelor umane și sociale, pentru că există provocări sociale foarte mari acum. Doresc să subliniez mai ales tema imigrație, imigrație și în acest caz trebuie să se reflecte foarte bine diplomația. Apoi, impactul crescut. Uh, suntem obișnuiți să măsurăm rezultatele în termeni economici sau în uh, numărul de locuri de muncă, dar trebuie să facem o evaluare asupra, cu privire la impactul social. Știința uh, trebuie să uh, aducă răspunsuri noi la provocări, dar nu trebuie să ducă la inegalități. Trebuie să vedem cum se măsoară rezultatele și trebuie să vedem cum beneficiază cetățenii de pe urma acestor rezultate. Apoi, perspectiva de gen. Trebuie să fie măsurată și aceasta și trebuie să fie evaluată în studiul de impact. Este nevoie de studii specifice în acest domeniu și trebuie să îmbunătățim și participarea femeilor și uh, numărul de femei care investigare, cercetează și coordonează proiecte. Uh, oricum, este un program bun, propunerea comisiei este bună, putem să o îmbunătățim. Felicităm uh, și pe domnul Bușoi pentru avizul său, pentru că cred că suntem, uh, uh, avem multe în comun și putem ajunge la un acord. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh... Mulțumesc, domnul Matthews are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că ECR-ul uh, salută direcția propunerilor comisiei. Ca de obicei, vom vedea dacă pot sau nu să uh, furnizeze lucrări uh, științifice de calitate superioară, dacă sunt deschiși și transparenți și dacă sunt rentabili pentru contribuabil. Uh, de asemenea, vom încerca să ne asigurăm că programul nu um, dublează priorități naționale și scheme de finanțare naționale, ci dacă um, vine cu rezultate mai bune decât um, cele făcute la acest nivel național um, ne vom asigura, vom, vom uh, vedea dacă Consiliul pentru Inovare European uh, maximizează participarea industriei de la toate nivelurile, um, de la nivel internațional până la cele mai mici IMM-uri pe care noi vrem uh, foarte mult să le vedem că prosperă. Ca deputat european din Regatul Unit, sunt foarte um, conștient de faptul că Regatul Unit va fi plecat din Uniunea Europeană până când se votează viitorul CFM. Uh, și tocmai de aceea um, uh, mă bucur că um, Uh, se lasă ușa deschisă pentru uh, asociațiile uh, din Regatul Unit care sunt implicate în um, Europa. Nu știm um, care va fi rezultatul negocierilor Brexit, dar foarte mulți oameni din Regatul Unit doresc um, să fie implicați în Orizont 2020 și mai departe și în următorul program și uh, vor să cooperăm în continuare la nivel științific, așa cum am făcut înainte să fim parte uh, din Uniunea Europeană. De asemenea, vrem uh, să existe un echilibru între instrumentele de împrumut și granturi. Toate acestea asigurându-ne că știința, studiile științifice sunt de cea mai înaltă calitate pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ris, are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mă alătur domnului Bușoi, sunt de acord cu multe din punctele pe care le-a dezvoltat în raport. Din uh, propunerea Comisiei, desigur, prioritatea este să garantăm conținutul Orizont 2020 și Horizon Europe, succesorul acestui program. Acest lucru este important pentru vizibilitatea uh, eforturilor noastre aici, dar și pentru cercetători. Pentru ei este important să se mențină criteriile de selecție uh, ale, a proiectelor și ratele de finanțare și um, să se mențină poliul sănătate, să menținem tot ce a făcut din Orizont 2020 un succes și să putem finanța proiecte de înaltă calitate. Vrem să asigurăm continuitatea acestui program cu câteva diferențe. În primul rând, reducând birocrația, toată această povară administrativă trebuie să fie redusă prin proceduri simplificate și trebuie să asigurăm o mai bună coordonare, mai bune sinergii cu alte programe ale Uniunii. Trebuie să fim mai eficienți atât în formă cât și pe fond și uh, să finanțăm uh, proiecte cu impact mare și să ne asigurăm că rezultatele sunt uh, diseminate la scară largă. Aceasta să fie o condiție înscrisă de la bun început în contractul cu cercetătorii și să se pună accentul pe exploatarea rezultatelor obținute. Cercetarea fundamentală este uh, inevitabilă și um, absolut esențială aici. Trebuie să încurajăm aplicarea comercială a um, concluziilor oamenilor de știință pentru a putea răspunde provocărilor precise și uh, urgente cu care se confruntă societatea noastră în ziua de azi. Um, de asemenea, mă aplec ca și un Bușoi asupra lucrurilor de uh, sănătate și dezvoltare rurabilă, durabilă. Um, și doamna um, Cabezon s-a referit la aspectul legat de buget. 94 de miliarde în loc de 77, 20 um, de miliarde în plus. Da, e bine, ați spus-o și dumneavoastră, domnule raportor, dar raportul la MI avea un buget de 160 de miliarde, iar noi am cerut 120 de miliarde. Suntem departe de 3% de uh, obiectivul de 3% din PIB-ul european, oricum. Uh, pe, în încheiere, o ultimă nuanță pe care aș vrea să o clarific pentru domnul raportor, ceva mai tehnic. Dacă am înțeles bine raportul dumneavoastră, cereți ca domeniul de intervenție de la tehnologiile uh, de sănătate să treacă din, de la polul de sănătate la polul digital. Nu credeți că vom dilua uh, specificitățile acestui domeniu pentru că problematicile tehnologice sunt, desigur, mult mai vaste? Este o nuanță, dar poate reuși să mă explicați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă? Dacă nu, domnul Matei de la Comisia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc tuturor deputaților care au, intervin, au intervenit. Vă mulțumim pentru susținerea pe care o acordați Horizon Europe. Cu domnul Bușoi uh, am avut uh, discuții foarte utile și fructuoase, prin care am clarificat mai multe aspecte. Eu aș vrea ca, pe scurt, uh, în 3-4 minute, să vă arăt cum vedem noi câteva din modificările propuse. Voi începe cu câteva comentarii generale, după care mă voi referi la câteva considerente și articole în gen, uh, un punct general. Toate amendamentele care sunt generale, acte delegate, buget și așa mai departe. Știm cu toții cum merg lucrurile, știm că acestea sunt discutate la final, când discutăm finanțarea mai ales. Um, ne interesează un buget mai mare, dar uh, despre asta discutăm la sfârșit. Uh, discut, instituțiile discută la sfârșit despre acest lucru. Este posibil ca anumite amendamente să fie discutate și la nivel tehnic. În această după amiază avem o sesiune tehnică care poate fi utilă pentru clarificarea anumitor chestiuni. Am observat că uneori um, există dubloane, mai multe amendamente se repetă, se repetă aceleași concepte. Um, subliniem uh, importanța durabilității, dar nu uh, credem că uh, ar trebui să vorbim despre asta la fiecare paragraf, pentru că se diluează puțin impactul. Um, sunt cam multe detalii prescriptive aici, mai multe lucruri ar putea transferate la procesul de planificare strategică care este discutat într-o etapă ulterioară. Sunt mai multe idei excelente în amendamente, însă din când în când se depășește sfera de aplicare a programului cadru. Înțelegem intenția, dar poate că acest lucru poate, fi, uh, poate sta mai bine la considerente. În articole credem că nu prea aș găsesc locul pentru că depășim sora de aplicare. Există din când în când și judecăți de valoare care ar putea fi uh, interpretate negativ. Credem că trebuie să evităm acest lucru. E vorba aici despre sănătate, politica alimentară, politica de sănătate, asupra cărora să fac judecăți de valoare. La partea de considerente, repet, uh, salutăm uh, punerea accentului pe dezvoltarea durabilă. Domnul Timmermans, serviciul domnului Timmermans vor publica o comunicare la sfârșitul anului pe această temă. La mai multe amendamente, noi am propune să nu limităm uh, definiția accesului deschis, accesului liber. Și avem aici o recomandare mm, pentru a asigura consecvența. În ceea ce privește articolele, nu, iertați-mă, tot la considerente. Încă o dată, salutăm faptul că se subliniază importanța abordării nevoilor societale și implicarea părților uh, interesate acesta reprezintă, desigur, un, unul dintre elementele esențiale ale construcției Horizon Europe. La articole, articolul 7, amendamentul 11, se vorbește despre misiuni. Acesta este, desigur, una dintre noutățile cheie ale Horizon Europe. Ne aflăm în stadiul de explorare, aș spune, pentru că avem multe idei interesante. Domnul Bușoi a venit cu propuneri interesante, dar trebuie să explorăm uh, cu atenție toate domeniile uh, și zonele în care pot să se deruleze astfel de misiuni. Va trebui să stabilim o listă priorităților, lucru pe care vom face mai târziu după o discuție cu părțile interesate, desigur, Parlamentul European și statele membre. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, 17, 18, 19 sunt amendamentele care vor de acest lucru. Horizon Europe uh, introduce un grad mai mare de flexibilitate comparativ cu Horizon 2020. Există flexibilitate pentru uh, identificarea condițiilor pentru uh, entitățile afiliate, poate că nu e nevoie de amendamente aici. De asemenea, termenul. Și aici e nevoie de flexibilitate, dar trebuie să avem uh, totuși o dată stabilită automat pentru a ne asigura că lucrurile se petrec așa cum se cuvine. La amendamentul 24 se menționează ceva ce dă impresia că uh, tratamentele actuale nu sunt adecvate și eficiente. Sunt sigur că nu acesta este intenția raportorului. Un alt lucru important despre care a vorbit doamna Ris ne preocupă și mai precis retransferarea sub clusterul 3 a soluțiilor digitale pentru sănătate și îngrijire. Noi credem că clusterul 3, uh, industrie digital și uh, clusterul 1, care se referă la sănătate, uh, comunică foarte bine. Clusterul 3 vorbește despre dezvoltarea de platforme tehnologice cu obiectiv general, dar este esențial să-și păstreze specificitatea clusterele platformele trebuie adaptate și optimizate în funcție de folosirea care li se va da. Acest lucru depinde de fiecare domeniu. Desigur, toată inovația centrată pe pacient este ceva ce ne interesează, de aceea credem că tehnologia și sănătatea trebuie să rămână la clusterul 1. Parteneriatele, amendamentul 28. Dorim să subliniem că este important să consolidăm uh, angajamentul participanților, um, asigurând și contribuții în numerar, pentru că uh, contribuțiile în natură sunt destul de obișnuite, dar um, sunt la ordinea zilei, dar credem că contribuțiile în numerar uh, reprezintă o declarație, un mesaj mai, cu impact mai mare uh, Unor intrăm în prea multe detalii. La amendamentul 8 se vorbește despre câteva chestiuni maritime, în detalii, în detaliu. Credem că aceste lucruri ar trebui discutate la sesiunile tehnice și poate ar trebui împinsă către faza de planificare strategică. Ne bucurăm că la amendamentul 9 s-a menționat economia circulară, pentru că aceasta este o chestiune mai amplă, mai largă. Amendamentul 40 14 vorbește despre mm, randamentul pentru cetățean al investițiilor noastre. Există mai multe prevederi uh, despre uh, diseminarea rezultatelor, articolul 36, 35.6 și credem că este suficientă precizarea aici. Știu că există un punct destul, care întotdeauna este delicat, la punctul 18, la amendamentul 18. Se vorbește despre boli și despre cancer. Știm că acest lucru e important pentru societate, dar dacă menționăm uh, și punem reflectorul asupra acestei boli unice, uh, putem fi contraproductivi. Adesea se folosește termenul boi netransmisibile. Cancerul este o astfel de boală. Deci aș sugera să folosim aici un termen mai general. La 23 se face o trimitere explicită la Organizația Mondială a Sănătății. Nu este o practică legislativă bună să includem alte organizații, pe să le numim, ă, atâta timp cât nu le controlăm în niciun fel. Dacă ă, lista OMS, o Organizație Mondială a Sănătății se schimbă, noi nu uh, putem influența acest lucru sub nicio formă. Deci sugerez să evităm numirea acestei organizații în document. La 48 se vorbește despre uh, cercetările din zona arctică. Credem că acest lucru uh, ar trebui abordat în clusterul 4. De ce? Pentru că Arcticul este în criză, dar a, discutăm despre acest lucru când vorbim despre schimbările climatice și de aceea credem că mai bine abordăm acolo problema, în acel context. Oricum, raportorul a promovat uh, alături de ceilalți deputați idei foarte bune. Așteptăm cu interes uh, discuțiile pe care le vom mai purta și vă mulțumesc. Thank you very much. Now back to you, Mr. Mulțumesc că aveți din nou cuvântul, domnule Bușoi. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, dar și reprezentantului Comisiei Europene. Îi mulțumesc din nou doamnei Cambeson pentru părerile încurajatoare și pentru sugestiile făcute și aștept amendamentele. Este foarte important să afirmăm din nou că doar o mică proporție din proiecte eligibile puteau fi finanțate sub um, Horizon 2020. Așadar, este clar că trebuie să lucrăm mai eficient. Domnului Matthews, da, este foarte important să nu duplicăm uh, prioritățile naționale. Uh, vom aștepta să vedem dacă ele vor rămâne în program sau nu, pentru că nu toate uh, membre, statele membre ar putea să financeze și să beneficieze de aceste fonduri. Doamne Iris, da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să reducem cheltuielile administrative și povara administrativă. Am mai uh, afirmat și altă dată că există poveri administrative care trebuie eliminate de aceea am și propus să se transfere uh, Tools, Technologies and Digital uh, Solutions de la clusterul uh, de la un cluster la altul. Am propus două soluții. Prima, creșterea bugetului clusterului pentru sănătate, dar astfel ar trebui sporit și bugetul programului. Asta nu va fi ușor și, bineînțeles, nu ține de comisia noastră. Trebuie să discutăm cu Comisia Europeană pentru că e vorba de o creștere importantă și vor trebui luate fonduri din alte programe sau am putea să dăm mai mult uh, marjă misiunilor pentru sănătate și să transferăm banii de la proiectele de sănătate care sunt legate de soluții digitale în alt cluster ca să rămână mai mulți bani pentru uh, proiectele care au legătură doar cu sănătatea. Rămâne de văzut dacă asta va afecta sau nu eficiența acelor programe. Și în fine, am fost uh, în legătură cu Comisia Europeană și aș dori să le mulțumesc pentru informațiile tehnice pe care ni le-au oferit. Astăzi vom avea o reuniune tehnică și vom păstra legătura și ne vom întâlni de câte ori va fi nevoie. Am luat notă de unele observații care sunt foarte rezonabile, aveți dreptate. Poate unele amendamente intră prea mult în amănunt, și sunt de acord, poate nu e cel mai potrivit să include unele detalii într-un text uh, legal, legislativ. Am luat notă și de observațiile legate de cancer și de cancerul pediatric. Uh, poate am putea să avem o primă misiune pe această temă. Înțeleg că trebuie să vă consultați cu toate părțile interesate, însă ca să nu ar trebui să nu intrăm prea mult în detalii. Într-un text legislativ, poate unele uh, priorități ar putea fi dezbătute și decise în Parlamentul European și, bineînțeles, dacă statele membre le acceptă, atunci ar fi un uh, semnal politic pentru acest program. Mulțumesc mult din nou. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vă mulțumesc, domnule Bușoi, pentru prezentare. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 5 septembrie și votul în Envi pe 10 sau 11 octombrie. Și acum ultimul punct de pe ordinea de zi. o politică europeană cuprinzătoare privind inteligența artificială și robotica, analizăm un proiect de aviz. Raportor este domnul Pieca. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Documentul se referă la o politică europeană industrială cuprinzătoare, însă este greu să nu includem și aspectul foarte important al sănătății. Și cred că vom stârni o revoluție o revoluție în ceea ce privește economia, comportamentul social și o revoluție etică, de asemenea. Această revoluție va afecta nu doar Europa, ci întreaga lume. Știm deja că Europa trebuie să pregătească documente adecvate care să descrie și să indice ce trebuie făcut în ceea ce privește soluții pentru aplicarea unor uh, astfel de inovații în sănătate, în programe de sănătate sau chiar în crearea unor noi medicamente și așa mai departe. Știm deja că robotica și inteligența artificială pot fi folosite și sunt deja folosite în chirurgia de mare precizie și reprezintă o tehnologie foarte bună. Bineînțeles, aici vorbim despre o nouă perspectivă, societatea noastră îmbătrânește și există și persoane cu dizabilități, dar și dizabilități legate de vârsta înaintată. Și aici robotica va juca un rol foarte important, atât din punct de vedere tehnic cât și etic. Acum ne confruntăm cu întrebări. Cum putem reglementa un robot autonom care are grijă de o persoană cu dizabilități. Care va fi uh, relația uh, între persoană și robot? Nu știm dacă roboții vor avea empatie sau înțelegere sau dacă aceste lucruri le vor lipsi. Și, bineînțeles, este o provocare și pentru pacient. Aceasta înseamnă că trebuie să luăm măsuri. După părerea mea, trebuie să îi cerem comisiei să vină cu un plan, nu doar pentru azi, ci pentru viitor. Toate problemele legate de cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale uh, merg uh, foarte departe și cu rapiditate deja avem uh, automobile pe drumurile publice care circulă autonom. Trebuie să monitorizăm constant aceste procese. Dinamica dezvoltării inteligenței artificiale și roboticii va afecta procesele legale, legislative din Uniunea Europeană. Recent am adoptat un regulament privind dispozitivele medicale. un robot care e folosit în medicină sau un dispozitiv robotic care înlocuiește o asistentă medicală este un dispozitiv sau este mai mult de atât? Acestea sunt reglementări foarte recente. Nu știu dacă reglementările sunt actualizate, sunt adaptate provocărilor cu care ne confruntăm. Trebuie să creăm grupuri de experți și să încurajăm unele acțiuni și, bineînțeles, trebuie să controlăm ce se întâmplă și să implicăm toate părțile interesate și nu mă refer doar la ingineri sau cei din domeniul biomedical. Mă refer și la cetățenii noștri. Este necesar să creăm niște cadre financiare pentru acest program și pentru a evita haosul. Vor exista și probleme juridice. Dacă vă uitați în mass media, vedeți că există procese în instanță împotriva doctorilor, dar un robot va fi penalizat în vreun fel sau nu? Cine va fi răspunzător? Acestea sunt provocările cu care ne vom confrunta. Uh, aceasta este doar o contribuție inițială, doar semnalăm niște probleme pe care Comisia trebuie să le ia în considerare atunci când redactează un plan cuprinzător. Și încă ceva, la alineatul 2 este o greșeală de traducere și această greșeală va fi clarificată pentru ca textul să fie mai limpede. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorii din umbră. Domnul Micolașic. Mulțumesc! Stimați colegi, mulțumesc domnului Pieha în primul rând pentru proiectul de aviz pe acest subiect cu o importanță din ce în ce mai mare. Trebuie să analizăm subiectul într-un mod uh, concis și uh, aprofundat pentru a reflecta prezența tot mai pregnantă a tehnologiilor noi și a inteligenței artificiale în viața noastră. Este responsabilitatea noastră să oferim o guvernanță bună, bazată pe un cadru legislativ sănătos, în cooperare cu toate părțile interesate și toți cetățenii. Eu îmi amintesc foarte bine o vizită de studiu la un spital uh, din Aust, în Belgia, acum câțiva ani, împreună cu alți colegi. Am putut să admirăm uh, robotul Da Vinci în timp ce opera de fapt, robotul era manevrat de un chirurg care putea să realizeze astfel o operație chirurgicală de mare precizie. Asta se aplică doar în unele cazuri de uh, operații chirurgicale, nu în toate cazurile. Progresele tehnologice au beneficii incontestabile. Așa cum se spune și în aviz, uh, inteligența artificială și robotica au un potențial imens, mai ales în domeniul sănătății, care aduce beneficii prețioase pentru toată lumea și se leagă și de mediu și siguranța alimentară. Astfel, analiza datelor bazată pe date științifice um, poate să îmbunătățească eficiența sistemelor de sănătate protecția mediului și uh, siguranța alimentară. Eu sprijin uh, strategia Comisiei prezentată în aprilie și care creionează abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea investițiilor care să meargă mână în mână cu stabilirea unor norme etice și salut uh, și Alianța Europeană privind inteligența artificială, care va prezenta niște orientări etice până la sfârșitul anului pe baza Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale și dezvoltând activitatea Grupului European de Etică în Știință și Tehnologiile Noi. Așa cum se indica și, la, și în declarația grupului de etică european, sistemele autonome, inteligența artificială și robotica impun o dezbatere privind responsabilitatea noastră în ceea ce privește inteligența artificială și așa numitele tehnologii autonome care ar putea să acționeze fără a fi controlate direct de oameni, în beneficiul sau în detrimentul oamenilor. Și în linie cu această uh, Um, declarație um, cer adunării noastre să reflecte la etică, la libertate, la um, justiție, uh, solidaritate, egalitate, stat de drept, siguranță, securitate, integritate corporală și mentală, durabilitate. Aș dori să mă refer mai ales la un uh, punct care ne îngrijorează în ceea ce privește roboții autonomi. Au existat discuții chiar și aici, în Parlamentul European, și s-a vehiculat ideea creării unui statut juridic pentru roboții autonomi. Dragi colegi, suntem primii care am spus limpede că robotul a fost și va fi întotdeauna un simplu obiect. Așadar, răspunderea este în mâna agentului uman, fie producătorul, fie utilizatorul. Să nu cădem în capcana transumanismului și să rupem um, ființa umană de progresul tehnologic. Sunt convins că vom veni cu o strategie uh, bună privind robotica și inteligența artificială și etica și vom fi pionieri în domeniu. Aștept cu interes cooperarea noastră pe acest dosar și pregătirea unor amendamente uh, eficiente și constructive pe acest proiect de aviz. Mulțumesc! Madame Gentile. Doamna Gentile are cuvântul acum. <clears throat> Presidente, eh, molto brevemente, non... Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt și nu voi repeta spusele celorlalți colegi și nici nu voi face o evaluare a textului pentru că sunt în mare parte de acord cu el. Aș dori să subliniez cât este de importantă această dezbatere. Cu acest aviz ne vom alătura cetățenilor de rând și statelor membre pentru care contează acest subiect și prin el ne vom asigura că oferim o reacție de calitate. De asemenea, vom deschide noi domenii pentru sustenabilitatea și compatibilitatea sistemelor naționale de sănătate. Începe o nouă etapă. Cifrele vor crește aproape nemăsurat și oamenii vor avea nevoie din ce în ce mai mult de tratamente. Așadar, inovația în domeniul medical este foarte importantă. Avem o populație care îmbătrânește din ce în ce mai mult, bolile cronice sunt în creștere, există um, o presiune din ce în ce mai mare pe sistemele de sănătate. Toate statele membre suferă în urma acestor probleme. Avem nevoie de inovare tehnologică, dar trebuie să o tratăm în mod inteligent. Nu cred că trebuie să predăm pur și simplu totul tehnologiei. Fără să păstrăm controlul oamenilor asupra ceea ce se întâmplă, totuși trebuie să existe o limită. Da, este vorba despre o ocazie extraordinară. Deci, trebuie să sprijinim sistemul industrial care oferă tot felul de ocazii de investiții aici. De asemenea, este vorba și despre locurile de muncă, oamenii care au competențe în acest domeniu, în uh, colectarea de date, în uh, îngrijirile medicale, în tratament, prevenție, tot pot să beneficieze. Da, penso al tema delle vaccinazioni, penso a come Apoi, în ceea ce privește cererea, mă gândesc la uh, formare. Trebuie să șlefuim puțin deciziile politice atunci când uh, vine vorba despre persoanele în vârstă sau persoanele care trăiesc în situații marginale sau în locuințe insalubre. De asemenea, trebuie să analizăm chestiunea costurilor. Nu mă pasionează, sincer, o abordare contractuală în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm doar că banii sunt cheltuiți cât se poate de bine. Inteligența artificială, inovarea tehnologică și rolul acestora în prevenție sunt mult mai atrăgătoare. Tratamentul pentru boli cronice. Ei bine, aici trebuie să ținem cont și de banul public și de impactul asupra mediului atunci când vine vorba despre incinerarea medicamentelor. Avem acum medicamente uh, care te atenționează dacă, dacă nu le lua la ora la care trebuie, să ne gândim că și, um, și populația îmbătrânește. Domnul Eck. Danke, Frau Vorsitzende. Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, stimate colege, nu ne îndoim că inteligența artificială și robotica ne vor schimba viitorul în mai multe domenii atât în medicină, în îngrijirea persoanelor uh, în vârstă, învățământul, transportul. Așadar, evident că va trebui ca inteligența artificială să modifice abordarea noastră etică. Dar acest lucru nu se poate întâmpla Adică valorile noastre nu se vor schimba dacă noi ne păstrăm o abordare responsabilă. Aceste noi tehnologii pot să induc, inducă daune colaterale, dar acestea sunt evitabile. Așadar, introducerea acestor tehnologii poate să fie uh, însoțită de niște politici de responsabilizare adecvate. Această revoluție trebuie să fie însoțită de un control politic și cred că societatea noastră poate să profite cât se poate de bine de aceste progrese și trebuie să facă uh, față um, provocărilor precum uh, uh, informațiile, răspândirea informațiilor împotriva științei, Uh, riscul aprofundării inegalităților între uh, bogați și săraci și între regiunile lumii. După părerea mea, este nevoie de o reglementare strictă, fără ambiguități, pentru a evita aceste pagube colaterale. Regulile existente nu țin cont de uh, posibilitățile pe care le oferă acum aceste noi tehnologii. Mă bucur că voi coopera cu uh, colegii mei coraportori. Este un subiect foarte interesant, uh, deși nu face parte din domeniul meu de specialitate. Mulțumesc! Mulțumesc! do meu colega. Domnul Zuriniu. Mulțumesc, domnul președinte. Este esențial acest subiect. Și e esențial să-l discutăm în Parlament. Pentru că noi reprezentăm cetățenii europeni și revoluția digitală este cheie pentru orașele noastre. Deci ea trebuie să fie exploatată în folosul oamenilor. Un alt domeniu în care se poate întâmpla acest lucru este sănătatea. De asemenea, reprezintă o ocazie pentru noi să promovăm o mai bună convergență în Europa. Să încercăm să luptăm împotriva inegalităților și dezechilibrelor între regiuni și să găsim un model de economie digitală care să reflecte valorile noastre și prioritățile noastre comune. Intră aici în discuție foarte multe aspecte sociale, economice, morale, despre care s-a discutat deja. Eu sunt uh, raportor din umbră pentru programul uh, Orașele Europei. Acest program are un buget de 9,2 miliarde și 2 miliarde sunt pentru chestiunile digitale, tehnologice. Deci e foarte important acest subiect pentru cetățenii europeni și ei se așteaptă de la noi să fim foarte concentrați și să lucrăm în mod foarte eficace și eficient. Așadar, este foarte important să integrăm această politică, această inițiativă în cadrul programului Europa Digitală și cu o bugetare suplimentară pe care o poate oferi Horizon Europe, vom putea să uh, exploatăm aceast, acest subiect pentru a rezolva multe din problemele care ne afectează cetățenii. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, domnul Heichel are cuvântul. Thank you very much. Um, um, my name is Heichel. I'm the head of the Bună ziua, sunt șef de unitate în domeniul roboticii și inteligenței artificiale Mulțumesc Parlamentului și Comisiei Envi pentru acest proiect de aviz, pentru că sunt adresate câteva chestiuni importante pe care și noi la Comisie le considerăm foarte importante și le luăm în serios. Multe dintre aspectele din aviz se aliniază și gândirii noastre la comisie, după cum ați văzut deja în comunicarea noastră cu privire la arti- Inteligența Artificială pentru Europa, pe care am publicat-o în 25 aprilie anul acesta. Cu titlul de exemplu, aș putea să uh, ofer și creșterea bugetului pentru aceste tehnologii, după cum uh, a spus și unul dintre antevorbitori. Uh, Acest viitor tehnologizat trebuie văzut cum, ce fel de impact va avea asupra vieții noastre, asupra muncii noastre. Și chestiunile juridice și cele etice sunt foarte importante. Vorbim despre răspundere aici și despre uh, chestiunile legate de mobilizarea acestor tehnologii și consecințele acestora. Cheia abordării comisiei este o mentalitate holistică, una europeană, care este diferită față de abordarea americană sau cea asiatică. E important aici să înțelegem că ce ne deosebește pe noi în Europa este faptul că noi luăm foarte în serios și aspectele netehnologice – Așadar, inițiativa noastră nu are doar componente tehnologice, doi dintre cei trei piloni fiind netehnologici. Ne-am concentrat pentru cum ne putem, pe cum ne putem pregăti pe schimbările sociale și economice generate uh, de aceste tehnologii, dar și pe aspectele legale și uh, etice. Dorim un ecosistem Uh, al inteligenței artificiale uh, sănătos, pregătit um, și ne concentrăm pe acest lucru și în orizont, uh, ne-am concentrat și pe acest lucru și pe, în orizont 2020 și ne vom concentra și în programul Horizon Europe. Și există mai multe programe care uh, includ măsuri tocmai pentru a uh, transforma acest ecosistem pentru a face ca Europa să fie pregătită pentru introducerea acestor noi tehnologii. Așadar, dorim să ne asigurăm că avem un ecosistem puternic în domeniul inteligenței artificiale. În același timp, este foarte important să urmărim să monitorizăm dezvoltarea acestei tehnologii și să ținem seama de ea în legislația existentă. După cum s-a spus, există legislație care se aplică deja acestei tehnologii. Trebuie să vedem care este starea de adecvare a acestei legislații și dacă nu este adecvată, dacă trebuie revizuită. Vom urmări, deci, tehnologiile acestea foarte îndeaproape pentru a vedea dacă este nevoie de anumite schimbări. și acest lucru se manifestă prin voința noastră de a uh, avea o abordare în beneficiul societății și cetățenilor. Există măsuri foarte concrete propuse. Avem un grup de experți la nivel înalt, sarcina lor fiind să găsească orientări etice și recomandări legate de politici și de investiții. Așadar, un prim proiect uh, al acestor documente va fi disponibil la sfârșitul acestui an. Acest grup de experți are 52 de membri proveniți din industrie, din domeniul universitar, din uh, societatea civilă, așadar toate sectoarele sunt foarte bine reprezentate. Acest grup comunică și cu Alianța pentru Inteligența Artificială. Acesta este un forum online um, la care participă toți actorii interesați. Există deja Uh, foarte mulți membri acolo și mm, foarte, uh, foarte, toți membrii se pot, se pot exprima, există o multitudine de păreri și acestea vor alimenta uh, și lucrările grupului de experți. Și în ceea ce privește aspectele juridice, avem un grup de experți cu privire la chestiunile legate de răspundere. Una dintre măsurile din comunicare, prevăzute în comunicare, este uh, adoptarea unui raport cu privire la răspundere și provocările în acest sens. Uh, cam la mijlocul anului viitor se va întâmpla acest lucru. Cam astea sunt măsurile foarte concrete prin care vrem să ne asigurăm că avem într-adevăr o abordare europeană care să facă din inteligența artificială un bun în folosul tuturor. tuturor. Ne bucură că avizul reflectă părerile noastre de la comisie și vom ține cont de acest aviz în uh, documentele ulterioare. Există o cerere foarte clară pentru o abordare umană, responsabilă față de uh, tehnologia aceasta a inteligenței artificiale, nu doar din partea cetățenilor, dar și din partea uh, companiilor. Deci este nevoie de această abordare care să țină cont de aspectul uman, de aceste preocupări exprimate de cetățeni, de riscurile legate de această tehnologie, fără să ignore oportunitățile de viitor, ocaziile de viitor. Trebuie să folosim această tehnologie într-un mediu care să beneficieze de încrederea cetățenilor, lucru care va fi în beneficiul, beneficiul tuturor. Asta îi va ajuta pe cetățeni să uh, Uh, profite la maxim de aceste tehnologii pe termen lung. Aș vrea să mai uh, fac o precizare. În aviz, statele uh, membre sunt și ele implicate în acest proces. Am pregătit un plan coordonat până la sfârșitul anului cu statele membre. De fapt, uh, toate statele membre, iar punctul 5 se referă la declarația care a fost uh, prezentată și semnată inițial de 24 de state membre și Norvegia. Ei bine, această declarație a fost între timp semnată de toate statele membre ale Uniunii Europene și de Norvegia, deci avem uh, o susținere amplă din partea statelor membre pentru această tehnologie. O chestiune pe care am uh, mai menționat-o, evidentă din comentariile dumneavoastră, este că comerțul este un uh, domeniu în care aceste inovații vor da roade și un domeniu de care ținem că Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Pieca, dacă doriți să încheiați. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc uh, foarte pe scurt tuturor colegilor pentru comentariile lor. Înțeleg că acest aviz este unul succint. Acestea sunt uh, condițiile, acesta este procedura. Doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru că a ținut cont de avizul meu și pentru că apreciază potențialul inteligenței artificiale. Cunoaștem foarte bine uh, situația, știm că inteligența artificială ne invadează toate aspectele vieții, dar uh, medicamentele și sănătatea sunt cele mai uh, Um, intime aspecte ale vieților noastre. De aceea, um, protecția vieții private este esențială. Ca deputat european sunt foarte circumspect pentru că eu am fost crescut uh, în care, într-un mediu în care totul era orientat spre oameni. Lucrurile se schimbă și noi nu putem să le schimbăm, dar haideți să ne asigurăm că nu uh, creăm o dezumanizare. Sper să mă înșel să-mi fie acesta curentul. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru uh, contribuția adusă la dezbatere. Amendamentele trebuie depuse până pe 6 septembrie și votăm în luna noiembrie. Vă mulțumesc tuturor și uh, prânz plăcut. Următoarea reuniune va fi la Strasburg pe între 3, 10 și 13 septembrie.